preț corect, un preț cinstit pentru produse durabile, ei bine, atunci cu siguranță vom înregistra succese în această dezbatere. Vă mulțumesc pentru atenție. Thank you, Ms. Well... Mulțumesc, doamna De Lange. Iată că am terminat acest subiect. Doresc să mulțumesc tuturor celor care au contribuit la dezbatere, iar următorul punct de pe ordinea de zi sunt intervențiile cu durata de un minut. Mai întâi, are cuvântul domnul Iturga Singulou. Mulțumesc, domnule președinte. Doamnelor și domnilor, aș dori să vă transmit un mesaj din partea premiului Saharov obținut în 2002 de, uh, în Parlamentul European. Dragi prieteni, Populația din Cuba își dorește schimbări, dorește să treacă la o nouă etapă, să uh, pună capăt represiunii și violențelor. Dorește să se dirigeze pe calea reconcilierii naturale și să înregistreze progrese pentru un beneficiu tuturor cetățenilor. Iar toate aceste schimbări uh, se află deja prezente în inimile tuturor cetățenilor cubanezi. Nu știu dacă, spune domnul președinte, nu știu dacă toată lumea are probleme cu interpretarea din cabina de engleză. Se pare că există o problemă. Foarte bine, atunci dacă doriți să reiau din nou, vă rog să puneți, să, să reluăm de la zero. Foarte bine. Doamnelor și domnilor, doresc să vă transmit un mesaj uh, din partea acelei persoane care a câștigat premiul Saharov în acest parlament. Dragi prieteni, populația din Cuba dorește schimbări, dorește să treacă în mod pașnic la o nouă etapă din viața sa și să lase în urmă tot ceea ce înseamnă Uh, violența și represiunea și uh, minciunile. Și e nevoie de uh, o luptă pentru a merge înspre progres. Schimbările acestea se află deja în inimile cetățenilor cubanezi, însă deocamdată încă nu se respectă drepturile civile și politice ale cetățenilor cubanezi. Avem nevoie de alegeri libere, avem nevoie de libertate de asociere, de exprimare, libertatea de a circula, de a participa la viața politică culturală a țării noastre. Uh, schimbările înseamnă drepturi și drepturile lipsesc deocamdată în Cuba. În Cuba încă foarte multe persoane sunt pur și simplu uh, se află în pericol, sunt întemnițate pentru că luptă pentru aceste drepturi drepturi și e nevoie de solidaritate cu poporul cubanez. Și înspre această direcție se uh, dirigează Parlamentul European. Aceasta este atitudinea cea mai bună. Trebuie să știți că guvernul din Cuba nu a lansat schimbările pe care le doresc cubanezii. Și trebuie să știți că mai există și alte inițiative civice care își doresc tocmai să promoveze aceste schimbări pașnice. Doar aceste inițiative pe care dumneavoastră trebuie să le sprijiniți în Parlamentul European vor ține seama de dorința comună de a înregistra progres. Mulțumesc! Mulțumesc foarte mult. Și acum Flasikova Benova. Ochrana ľudských práv, rešpektovanie rozdielnosti medzi ľuďmi a prejavovanie tohto rešpektu je v demokracii doamnă Násiliu. Ak hierarchicky vysoko... Respectarea drepturilor omului este la fel de valorificată ca și lupta împotriva violenței în societățile moderne Există interferențe între microfoane. Ne cerem scuze. Hovorí na verejnom zhromaždení vtipy o Hitler. Dacă un prim-ministru al unui stat uh, din Uniunea Europeană fac ce glume hitleriste în public, acest uh, discurs trebuie să um, fie refuzat, această persoană trebuie să fie acuzată, pentru că nu, un astfel de discurs nu este demn de liderul unei societăți democratice. Doresc să spun domnului Berlusconi că glumele sale stupide arată sau că înnebunit sau că nu respectă democrația. Mulțumesc! Zalfano. Are cuvântul acum doamna Alfano. Alfano. Domnule președinte, ziarul italian Il Fatto Quotidiano a publicat sâmbătă un document al uh, fostului primar mafiot din Palermo, în care a scris că Marcello de Lutri și Silvio Berlusconi erau pentru ei fii ai uh, aceleiași lupoai ce aparțineau deci aceleiași sistem mafios. Acest lucru se întâmplă în momentul în care aflăm uh, aflăm adevărul uh, despre um, problemele uh, cu mafia din 1992 în care au murit doi judecători. membri importanți ai partidului Forța Italia au fost condamnați pentru legături cu mafia la șapte ani cu închisoare. Doresc să repet uh, faptul că este foarte important să se accepte uh, solicitarea ALDE, să existe un raport privind mafia în Uniunea Europeană. Nu putem uh, să întoarcem capul pentru a nu ne confrunta cu această problemă care nu mai este una locală, ci una globalizată și acum atât de aproape de un guvern al unui stat membru. Tremopoulos. Doamna Tremopoulos. Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε. Γνωρίζετε ότι, Mulțumesc foarte mult, Stimați colegi, știți foarte bine că spațiile verde sunt foarte importante pentru mediul înconjurător în Europa, iar oamenii de știință ne spun că avem nevoie de 10 metri pătrați de spații verzi pe locuitor. Din păcate, um, situația în um, orașele din Grecia este îngrijorătoare, fiindcă spațiile verzi au fost reduse până la un procent de 30%. Trebuie să se înmulțească spațiile verzi în Grecia, iar soluția a fost, ar fi foarte simplă, și anume să avem spații verzi publice, cum, cum ar fi fostele, fostele cazarme care acum sunt uh, incluse în orașe sau uh, uh, alte locuri asemănătoare. Uh, la pagina 28 din uh, memorandumul uh, guvernului grec pe acest subiect se spune că trebuie să ne folosim mai bine de patrimoniul public pentru a reduce deficitul public. Dar dacă aceste suprafețe vor fi uh, folosite cum trebuie, dacă nu vor fi folosite cum trebuie, îmi cer scuze, atunci consecințele vor fi îngrozitoare pentru viitor. Iar uh, Până la urmă, locuitorii din zonele urbane nu sunt decât cifre pe hârtie. Și vă pun întrebarea. Uh, instituțiile europene, dar uh, vorbitorul este întrerupt. Uh, următorul vorbitor are cuvântul un minut. Tonse. Mulțumesc, domnule președinte, doamnelor și domnilor. Opinia publică din Polonia este îngrijorată ca urmare a anchetei uh, referitoare la prăbușirea avionului uh, prezidențial Uh, lângă Smolensk. Se pare că autoritățile rusești nu doresc să transmită documentele pertinente către autoritățile poloneze și înregistrăm întârzieri în această anchetă. Acest lucru este pur și simplu inacceptabil. Cred că ar trebui ca această anchetă să aibă un caracter internațional, în așa fel încât Uniunea Europeană și Parlamentul European să poată să aibă un cuvânt de spus în modul în care această anchetă este, se desfășoară. Ar trebui să uh, facem presiune asupra autorităților rusești, pentru că mi-e teamă că dacă nu facem acest lucru, fără presiuni internaționale, fără presiuni din partea Parlamentului European, această anchetă nu va fi uh, derulată corect. Deci vă cer susținere în acest sens. Mulțumesc, până domnul președinte, domnul Ferreira. Mulțumesc, domnule președinte după uh, zguduirea provocată de speculația financiară, după luni de neacțiune și după măsurile impuse piețelor financiare, iată că avem uh, confirmarea săptămâna aceasta de la Comisia Europeană și anume că uh, lucrurile vor continua la fel, specula financiară va continua și ea, iar instrumentele sale principale se vor menține, este vorba de instrumentele derivate și așa mai departe um, vor mai continua și paradisele fiscale uh, asupra cărora s-a um, uh, lăsat o tăcere de plumb acum și toate acestea contrastează cu violența cu care au fost impuse sacrificii foarte grele lucrătorilor, cetățenilor care a, a trebuit, au trebuit să suporte suferințele capitalismului. Și iată, Europa se retrage în fața consecințelor unor crize pe care le-a creat, iar în Portugalia, Franța, Grecia, Spania, uh, cetățenii eh, sunt cei care luptă împotriva, eh, împotriva măsurilor de austeritate și aceste eh, regresiuni sociale pe care o impune Uniunea Europeană. Mulțumesc foarte mult. Următorul vorbitor este domnul Batten, care este primul politician din istorie care își poartă culorile partidului. Mr. President, um it seems that nick clegg the deputy prime minister will soon announce. domnule președinte se pare că nick clegg a anunțat curând o, o decizie o decizie care uh, se pare că va fi contestată în, curtea Euro- în fața curții europene de justiție și un purtător de cuvânt din partea ministrului a spus că dacă acest lucru s-ar uh, întâmpla atunci ar fi uh, ar fi extrem de neplăcut. Dați-mi voie să vă explic de ce o interzicere doar parțială a acestui lucru ar putea fi mai acceptabil? Este o adevărată insultă și este o adevărată insultă pentru cei care au fost pur și simplu astfel jefuiți. E vorba de adevărați hoți. Ce pot să vă spun cu siguranță este că în următorul manifesto al uh, partidului nostru vor exista angajamente clare pentru uh, a pune capăt acestei situații. Mulțumesc! Mulțumesc și următorul orator este domnul Molzer. Un minut. Danke, Herr Präsident. Herr Präsident, lassen Sie mich Mulțumesc, domnule președinte. Permiteți-mi să vă atrag atenția asupra regiunilor din Alpii Adriatici, Corintia, uh, Slovenia și o parte din teritoriul Italiei. Grupul pentru consens din Corintia este în legătură cu minoritățile, eh, cu minoritățile eh, germane din Slovenia și se observă că înaintea referendumului privind acordul transfrontalier cu Croația, regiunile din eh, Corintia, Goriția și Slovenia nu au fost consultate. Slovenia a intervenit, uh, a fost uh, a început să existe după dezmembrarea fostei Iugoslavii și trebuie să respecte tratatele de atunci. Domnul Niculescu

Mulțumesc foarte mult. Doamna Pârvanova are cuvântul. Mulțumesc, domnule președinte. Aș dori să vă atrag atenția asupra unui uh, caz de încălcare a drepturilor omului asupra unui cetățean bulgar domnul Almacuse, care este un student la farmacie și pe 7 iunie a fost arestat la domiciliul său în Sofia și a fost acuzat că um, a participat la acțiuni criminale. Doi uh, martori însă în acea perioadă au spus că Mario era acasă și că făcea cumpărături la supermarketul din cartier. Iar avem imagini de la supermarket care îl arată pe tânăr acolo făcând cumpărături. Dar acest tânăr a fost deținut 17 zile. În această perioadă, poliția nu uh, a luat notă de imaginile camerelor de supraveghere de la supermarket și uh, nu au vrut să asculte pe martor. Cred că acesta este un caz de încălcare a drepturilor omului care devine o practică normală în uh, rândul poliției bulgare. Această detenție nu poate fi sub nicio formă justificată și cred că avem nevoie de mai multă transparență în ceea ce privește activitățile Ministerului de Interne în Bulgaria. Mulțumesc foarte mult, doamna Grez. Mulțumesc, domnule președinte. De 70 de zile, 32 de prizonieri mapuci Uh, în cadrul funcțiilor lor de deputați din Chile se află într-o greva foamei. Și această greva foamei, de fapt, a fost provocată de faptul că nu au acces la pământ. Parlamentul European a apărat deja, a susținut deja convențiile uh, legate de acest statut al populațiilor autohtone care trebuie să aibă acces la proprietatea colectivă pe teritoriile lor, teritorii pe care le au în folosință de uh, sute de ani de zile. Acest drept nu a fost încă recunoscut în Chile și acest lucru a dus la luarea unor măsuri disproporționate față de populația mapuci, care de fapt reprezintă 5% din ansamblul populației. Iar pentru a salva această comunitate care trăiește fără pământuri, fără resurse, ar trebui ca în Chile să existe un adevărat curaj pentru a recunoaște astfel de drepturi și pentru a, a recunoaște o astfel de revendicare. Noi, în Parlamentul European, ca și în Națiunile Unite și ca în toate instanțele internaționale, trebuie să luptăm la, pentru drepturile populațiilor indigene, ca acestea să fie respectate. Ce de, doriți să faceți dumneavoastră? dumneavoastră, domnule președinte, pe această temă. Vă mulțumesc pentru atenție. Domnul președinte, vă mulțumesc. Următorul orator este domnul Porter. Mulțumesc, domnule președinte. Acum doi ani eh, a dat faliment Lehman Brothers, ceea ce a dus la prăbușirea bursei de valori și la criza economiei cu care ne confruntăm în continuare și astăzi. Nu putem să facem acum un bilanț, iar Uniunea Europeană a avut o acțiune rapidă, dură și intransigentă în ceea ce privește programele de austeritate pe care le-a aplicat. Dar foarte înceată și chiar nu a făcut nimic în rest în ceea ce privește justiție în, în economie. Această, în această săptămână, abia, Parlamentul European va aproba primele mă, măsuri în ceea ce privește supravegherea sistemului financiar. În 9 ani, Însă, abia în 9 ani, sistemul bancar va aplica, va aplica regulile în ceea ce privește capitalul propriu. Și tot ce au cerut cetățenii, în primul rând, combaterea capitalului speculativ, desfințarea paradiselor fiscale, taxa pe serviciile financiare, toate aceste măsuri au fost amânate. De ce? Într-o, în contextul în care aceste lucruri sunt foarte importante, în, uh, iar pe 29 septembrie avem, vom avea ziua de, uh, de luptă Mulțumesc. Următorul vorbitor este domnul Morvai. Köszönöm szépen, kedves képviselőtárs. Doamna Morvai, îmi cer scuze. Mulțumesc, domnule președinte. Dragi colegi, cu siguranță vă puteți imagina faptul că există grupuri de victime ale unor crime care zi de zi suferă din cauza violențelor fizice, violențelor sexuale și violențelor morale În acest sens, violența împotriva femeilor și violența în cadrul uh, familiei, uh, mă refer aici uh, de violența împotriva femeilor, e bine, este inacceptabilă. Am fost contactată de un grup de femei care mi-au spus că, din păcate, acest grup care luptă pentru drepturile femeilor nu beneficiază de susținere. În momentul în care acest grup uh, mărturisește în fața poliției, se spune, a, nu, aici e vorba de, uh, de o viață privată, nu se poate face nimic, uh, dacă vreți să facem ceva, singurul lucru pe care îl putem face este să încredințăm copiii unor astfel de familii orfelinatelor. De aceea doresc să fac, lansez un apel tuturor deputaților din Parlamentul European tocmai pentru a întări Uh, sprijinul pe care îl putem acorda unor astfel de asociații, uh, în așa fel încât să organizăm un forum de discuție pe această temă. Mulțumesc, spune domnul președinte. Domnul Teixeira. Thank you, Mr. President. Mulțumesc, domnule președinte. Încă o dată, Portugalia a fost zguduită de incendii forestiere care au, discus, au distrus zone împădurite, dar și gospodării și au amenințat uh, populații care puteau să fie afectate de aceste incendii. În luna august s-au înregistrat 9.000 de focuri forestiere, de incendii forestiere, numărul cel mai uh, mare de incendii forestiere din 2006 Trebuie să ne gândim acum neapărat la cauze, dar și la soluții. În ceea ce privește soluțiile, avem nevoie de efective mai bune de combatere umane și fizice, dar și necesitatea de reîmpădurire a acestor spații, precum și ajutor persoanelor afectate. Uh, sau uh, după catastrofele naturale recente din Madeira, iată, aceste incendii nu fac decât să îngreuneze viața locuitorilor din Madeira, care se bazează pe ajutorul din partea dumneavoastră pentru a-și relua viața după, după încercările foarte grele prin care au trecut în, acest, în această perioadă recentă. Mulțumesc, are cuvântul domnul Kelly. Nu face nicio plăcere să știu că acum când mă aflu aici, Um, știu ce se întâmplă în situația economică din Irlanda. Astăzi, titlurile irlandeze au pierdut mult din valoare, situația este foarte dificilă. Cetățenii din uh, țara mea mă întreabă cum am ajuns aici. Răspunsul uh, este um, că unii au fost uh, prea lacomi. Comisia trebuie să facă ceva pentru că o bancă uh, pune în uh, pericol viitorul întregii țări. Uh, irlandezii uh, sunt rezistenți. Vom depăși această situație, dar doar cu situația Băncii Centrale Europene și într-o situație de stabilitate politică cu ajutorul administrației din irlandeze. Mulțumesc! Kacin. You have the floor. Domnul Kacin. Hvala lepa, gospod podpredsednik. Ta vikend so Slovenijo... Mulțumesc, domnule președinte în uh, acest sfârșit de săptămână, în Slovenia au avut loc uh, ploi torențiale care au dus la inundații și care au provocat pagube imense. Râurile pur și simplu uh, s-au umflat și avem, e vorba de o situație care se pare că stabilește un record, un record care n-a mai fost atins de peste 100 de ani. Oamenii pur și simplu s-au necat în mașinile lor. În Ljubljana peste o mie de uh, locuințe se află încă sub apă. Traficul, infrastructurile locale au fost pur și simplu afectate. Noi suntem o țară mică, însă consecințele pot fi comparate cu uh, consecințele marilor catastrofe care au avut loc în anumite țări din Europa Centrală la începutul anului. Aș dori, doream să vă împărtășesc acest lucru pentru că sunt de părere că aici, în Parlamentul European, va trebui să ne ocupăm de astfel de situații. Mulțumesc, spune domnul președinte, că ne atrageți atenția asupra acestui punct. Iar următorul orator este domnul Sandergaard. Tak, herr sunt... Mulțumesc, domnule președinte. De la ultima plenară și până acum, peste 50 de primari curs din Turcia au uh, primit, și-au primit sentința definitivă. Ce au făcut, de fapt, acești primari? Au trimis o scrisoare deschisă primului ministru din Danemarca de atunci Situația este atât de absurdă în această țară candidată la Uniunea Europeană, încât acești primari au fost pedepsiți pentru că au scris o scrisoare unui prim-ministru al unei țări din Uniunea Europeană. Pe 2 octombrie, 151 de oameni politici și avocați uh, curzi vor fi aduși în fața tribunalilor, mai ales uh, mai printre care și uh, primarul orașului Izmir, care este și uh, președintele Asociației IOD, care apără drepturile omului. Riscă închisoarea pe viață. Trebuie să ne asigurăm, domnule președinte, că Parlamentul European va supraveghea modul în care se derulează aceste procese. Are cuvântul doamna Zaborska. Pan predseda, pan comisar, colegii, colegovia. Deportații. Mulțumesc, domnule președinte Deportările romilor uh, din Franța arată incapacitatea găsirii unor soluții, um, așa cum sunt și regulamentele de izgonire a romilor din centrele orașelor. Acestea sunt manifestări ale excluziunii sociale, fiindcă cei care suferă de sărăcie lucie au nevoie de ajutorul nostru, mame cu copii bolnavi, oameni eh, lăsați de izbeliște care se găsesc într-o situație în care nu se pot eh, ajuta pe sine îns- înșiși. Nu este o problemă de bani, trebuie să dăm dovadă de spirit comunitar, de de solidaritate. Haideți să încercăm să, a, să implicăm cât mai mulți voluntari în acest proces pentru a-i ajuta pe cei nevoiași. Haideți să-i căutăm pe acești voluntari pentru a ieși din acest cerc vicios. Mulțumesc, doamna Viciute, un minut. Ačiū, ponia pirmininkė, gerbiami kolegos. Mulțumesc, domnule președinte, dragi colegi în momentul în care în Parlamentul țării mele s-au respins anumite amendamente legitime care condamnau violența fizică uh, față de copii. Atunci, cum ne putem uh, noi oare să nu ne punem întrebarea uh, despre ce se întâmplă în această societate care nu este tolerantă? Putem să punem sub semnul întrebării dorința reală de a înțelege care sunt nevoile copiilor și nevoia lor de protecție. Aici e, există o nevoie urgentă de a rezolva această problemă a protecției copiilor și a drepturilor lor. Cetățenii femei din țara mea consideră că să dai o, o palmă unui copil are drept uh, efect uh, educația. Copilul va fi mai educat. E bine, eu nu sunt de acord cu acest lucru. Violența împotriva copiilor poate să le aducă prejudicii fizice, morale, psihologice. Copiii sunt foarte vulnerabili în societatea noastră. De aceea cer Comisiei, cer Consiliului să întărească măsurile uh, care există în lupta împotriva violenței față de copii, în așa fel încât să existe o legislație obligatorie în toate statele membre. Toate statele membre trebuie să conlucreze tocmai pentru a preveni violența împotriva copiilor. Vă mulțumesc! Mulțumesc, spune domnul președinte. Domnul Triantafilides. Mulțumesc, domnule președinte. Aș dori să vă atrag atenția asupra unei inițiative pe care mulți dintre dumneavoastră o cunosc deja, dar care ar, cred că ar trebui să fie susținută mai mult de către noi. Este vorba despre uh, Consiliul European Model, modelul uh, pentru Consiliul European. Uh, prin acest program, uh, tinerii europeni se pot familiariza cu afacerile europene. În momente în care participarea la alegerile europene este scăzută, trebuie să-i ajutăm pe cei pe care interesează procesul integrării europene. În curând vom discuta un raport în legătură cu tinerii în Uniunea Europeană. Vă cer să vă uh, Uh, întâlniți, uh, domnule președinte, cu reprezentanții tinerilor pentru a le prezenta munca noastră. Cred că cât mai mulți dintre noi ar trebui să sprijine aceste inițiative importantă pentru viitorul Uniunii. Are cuvântul domnul Melo. Domnule președinte, decizia recentă a Consiliului de a deschide piața europeană în industria textilă pentru produsele din Pakistan este o greșeală, fiindcă industria hainelor reprezintă 20% din industria textilă în Portugalia, 20.000 de angajați și foarte multe firme. Este o parte foarte importantă a industriei portugheze, așa cum este industria um, auto pentru Germania și așa mai departe. Ce se va întâmpla acum? Vom avea o concurență directă cu firme din Pakistan uh, care uh, nu au costuri ridicate pentru protecția socială a um, lucrătorilor, pentru pentru mediul înconjurător care, în care nu se necesită, uh, nu există norme pentru substanțele folosite și norme de mediul înconjurător. Iată, domnule președinte, vreau să vă spun că Uh, companiile europene nu, nu pot să, să concureze așa. Trebuie să existe reguli normale de piață aici și iată, vreau să ridic acest, uh, acest protest și să dau, să dau un motiv de gândire pentru a dezbate această chestiune foarte importantă pentru economia portugheză. Vă mulțumesc foarte mult, domnule președinte. Mulțumesc, domnul Cutaș

Mulțumesc, domnule președinte. Doamnelor și domnilor, sunt supărată, sunt dezamăgită. Spun acest lucru, dar este și ceea ce au spus uh, și cetățenii Sloveniei când au fost uh, distribuite posturile cele mai importante. Nu pentru că slovenii nu au primit posturi importante în Serviciul de Acțiune Externă, uh, ci pentru că din uh, aproape 30 de posturi, uh, doar 4 sau 5 vor fi ocupate de persoane din noile state membre. În instituțiile europene, cele mai importante posturi sunt încă ocupate de persoane din vechile state membre. Um, E păcat că nu se folosesc talentele din noile, tinerele state membre. Aceasta este o critică nu a venit, nu, acesta nu este momentul de a face noi schisme, trebuie să fim uniți, trebuie să vorbim cu același glas, 27 de state membre, nu doar câteva state membre. Domnul Mato. Mulțumesc, domnule președinte. Încă o dată vom discuta despre acordurile de liber schimb între Uniunea Europeană și țări terțe. Și m-am referit deja la acordul cu Columbia și Peru uh, și uh, cel cu uh, insulele Canare. Însă acum aș dori să mă refer la cel încheiat cu Marocco cu, cu Marocul, mă scuzați. Uh, e vorba de o propunere făcută de comisie care crește contingentele de uh, roșii, care menține uh, perioada de recoltare la anumite perioade în timp și nu doar uh, pe, pe toată durata anului, așa cum era cazul până în prezent. Vedem că acest acord este unul nociv pentru comunitarii, uh, pentru producătorii comunitari din Andalusia și comisia știe foarte bine acest lucru. Comisia nu poate să se uite în alt altă parte, ca și cum nu vede despre ce-i vorba. Trebuie să propună un nou acord care să ofere garanții uh, clare. Trebuie să revizuim în mod urgent acest sistem de prețuri la mărfurile care intră în Uniunea Europeană. De aceea cer Comisiei să se angajeze în această direcție fără a întârzia prea mult. Comisia are o răspundere față de agricultori. Vă mulțumesc. Thank you, Mr. Are cuvântul domnul Lichfried, nu este în sală, ajungem la doamna Plumb

Mulțumesc foarte mult. Este vorba de primele succese înregistrate de politica externă comună, iar aici serviciul de acțiune externă va deveni funcțional în curând. Dar ceea ce ne bucură mai puțin este că principiul echilibrului regional nu se întrezărește acum în ceea ce privește nominalizările pe posturi. Avem Eh, dintre 30 de șefi de emisiuni, doar, 4, doar 4 vin din statele noi membre, ceea ce este inacceptabil, fiindcă Fiindcă um, deprinderile profesionale nu țin de țara de origine. În momentul în care avem aceste nominalizări, trebuie să ne bazăm pe principiul proporționalității și uh, pe reprezentarea proporțională. Iată de ce o rugăm pe doamna Cassie Ashton să aplice la următoarele nominalizări principiul proporționalității. Uh, fie că este vorba de șef de misiune sau de alți uh, responsabili, atâta timp cât acest principiu nu va putea fi pus în aplicare, atunci Serviciul de Acțiune Externă nu va putea funcționa cum trebuie. Vă mulțumesc foarte mult. Domnul Marinescu văd că nu este prezent. Domnul Cucan are cuvântul, deci. Mulțumesc, domnule președinte Domnule președinte, dragi colegi, doamnelor și domnilor, extinderea Uniunii Europene rămâne un subiect foarte important. Ne așteptăm ca Islanda și Croația să integreze Uniunea Europeană și acest lucru va reprezenta un pas înainte care îi va încuraja pe toți cei care susțin extinderea Uniunii Europene și care își doresc ca acest proces să continue. De asemenea, va încuraja și alte țări în Balcanii de Vest înspre această direcție cu atât mai mult cu cât ne aflăm într-o perioadă de criză și de instabilitate în această regiune. S-a încheiat un acord între Serbia și uh, țările din Uniunea Europeană, un compromis. O rezoluție a fost adoptată referitor la independența Kosovo. Și acest lucru confirmă potențialul pe care are Uniunea Europeană în rezolvarea unor situații dificile, mai ales în această regiune a lumii. Uniunea Europeană a hotărât să joace un rol important în dialogul care există între Serbia și Kosovo. Acest lucru va determina credibilitatea, va fi determinant pentru credibilitatea Uniunii Europene pe viitor. Mulțumesc, care acum cuvântul domnul Valesa, vă rog. Dziękuję za głos. Chciałbym go wykorzystać, żeby potępić birmańskie... Mulțumesc pentru că mi a dat cuvântul. Aș dori să spun câteva cuvinte despre uh, junta militară care se află la putere în uh, Birmania. Este pani Aung San Suu Kyi, laureatka przyznawanej przy... Avem din nou interferențe între cabine, din păcate. ...dialogu pomiędzy juntą a opozycją, czego dowiodła w roku... Există o problemă tehnică. ...negocjacje... Ne cerem scuze. ...się wojskowych rozmowy te nie przyniosły przełomu. listopadowe wybory w birmie będą pierwszymi od tysiąc dziewięćset dziewięćdzisiąt roku kiedy to junta preedintele pe domnul wasa pentru că sistemul de interpretare nu a funcționat. Președintele cere domnului wasa să reia discursul de la început ne cerem scuze. Please carry on. Would you like me to uh, start over from the beginning? Please do. I'm so sorry. Yes. Oh, that's quite all right. Dziękuję za głos. Chciałbym go wykorzystać. Vă mulțumesc pentru că mi-ați dat cuvântul. Aș dori să spun câteva cuvinte um, pentru a protesta împotriva regimului din Birmania și împotriva Comisiei Electorale din această țară care a declarat ilegale uh, zece partide politice. Liderul opoziției în această țară este doamna Aung San Suu Kyi, laureată a premiului Saharov uh, din partea acestui parlament, care promovează dialogul între junta militară și opoziție și a dat dovadă de această um, atitudine în negocierile sale din anul 2000 cu președintele Juntei. Din păcate, nu a avut succes uh, și alegerile din noiembrie vor fi primele alegeri organizate după momentul în care doamna Aung San Suu Kyi a fost pusă în arest la domiciliu.

Thank you. And finally... Mulțumesc foarte mult, doamna Pătrau Nevș. Mulțumesc, domnule președinte. Conform sistemului uh, european privind informarea incendiilor, 60% din zonele aride sunt, este portugheză. Iar uh, o mare parte o reprezintă zone um, ocrotite, având un impact economic foarte mare. Știm foarte bine că distrugerea pădurilor uh, aduce mari neajunsuri economice și de mediu și că este, avem mare nevoie să găsim o soluție pentru că um, reabilitarea este foarte lentă și scumpă. Avem, uh, dacă nu, se va, dacă nu s-ar întâmpla acest lucru în Portugalia, s-ar întâmpla în altă țară. Iar Comisia Europeană trebuie să să fie mai atentă la rezoluțiile Parlamentului European din 95 privind uh, combaterea și prevenirea incendiilor, cum ar fi mecanismul de prevenire a catastrofelor naturale sau celor provocate de către om, pentru care eu am fost uh, raportor din umbră pentru Agri. Uh, acestea nu sunt puse în practică cum trebuie, câteodată la nivel sectorial și ineficient. Iată de ce poate ar trebui uh, ca uh, această temă a incendiilor uh, să fie reluată înainte de septembrie 2012. Mulțumesc foarte mult, am terminat cu această intervenție discursurile de un minut, iar urmă